Doamna președinte. La séance est reprise. Reluăm lucrările. Autoritățile competente din Letonia au uh, comunicat alegerea doamnei Repina în Parlamentul European, înlocuindu-l pe domnul Dombrovskis, începând din 19 martie 2009. În conformitate cu articolul 3 alineatul 2 din regulament, în măsura în care uh, persoana respectivă nu a fost uh, confirmată, doamna Lipina rămâne membra a Parlamentului, bucurându-se de toate drepturile sale, cu condiția să fi făcut declarația că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European. Pe ordinea de zi urmează întrebarea orală privind interoperabilitatea dintre încărcătoarele de telefoane mobile.